Avem o cerere de a lua cuvântul de la domnul Martin și de la domnul Doyle, însă fără nicio dezbatere, stimați colegi. Doamna președinte, ca și data trecută, când uh, am avut o vizită din partea unui șef de stat și de guvern, președintele a intervenit atunci când lumea vroia să facă comentarii. Atunci, problema era tratatul de la Lisabona. Iar acum vorbim despre un președinte ales al unei țări care vorbește și este întrerupt de către socialiști și președintele nu acționează. Nu este vorba de o democrație, este vorba de o aplicare arbitrară a regulilor și cer să se aplice măsurile necesare. Doyle. Doamna Doyle? și după aceea domnul Schulz. Doamna Doyle. Madam President, could I raise a... Doamna președinte, am un punct procedural. Da, voi vorbi dacă îmi dați voie. Doamna președinte, este înjositor pentru demnitatea Parlamentului European și pentru președinția cehă că, cu ocazia Uh, vizitei președinției cehe, această ocazie trebuie, a fost folosită pentru diseminarea unor materiale care să influențeze rezultatul uh, procesului de adoptare a tratatului de la Lisabona. Pentru că dacă aceasta va deveni o regulă, atunci uh, va trebui să permitem tuturor să intre pe coridoarele noastre și să uh, răspândească pamflete și broșuri cu diversele opinii pro și contra și vă rog să uh, vă asigurați că acest lucru nu se va mai întâmpla. Vă mulțumesc, doamna Doyle, domnule Schulz. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă rog să interveniți după ce uh, vorbesc eu, dacă nu vă deranjează. Tocmai a luat cuvântul o colegă un coleg care a mai luat cuvântul de multe ori înainte și vreau să vă reamintesc un lucru. atunci când primul ministru a vrut să vină aici, primul ministru grec a vrut să vorbească în legătură cu semnarea de, Cartei pentru Drepturile Fundamentale, uh, domnul Klaus a putut să intervină. Aceasta este diferența. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Von Vogau în legătură cu strategia de securitate europeană amena, amen, amendamentul 10 prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Acest amendament a fost respins. Amendamentul 8, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Adem, amendamentul 7, vot cu apel, apel nominal. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat și acest amendament. Paragraful 6, vot separat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament, amendamentul 11 de ștergere, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, prin vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge amendamentul 14. Amendamentul 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Paragraful 11, vot separat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. I will check if you like. Putem verifica votul dacă doriți? Nu? Nu. Paragraful 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 18, două amendamente. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Vom, putem să verificăm acest vot. Deci se deschide votul pentru amendamentul 9. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. După paragraful 20, două amendamente. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Iar acum amendamentul 18, dacă se adoptă acest amendament, va avea un loc nou în text după paragraful 12 existent la sugestia raportorului. Există obiecții la această mișcare. Se pare că nu este cazul, deci amendamentul 18, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Cred că vom verifica acest vot. Verificare electronică a amendamentului 18. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, paragraph, uh, 27. Paragraful 27, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Uh, Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A fost un vot clar. Paragraful 37, vot separat, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Amendamentul 15, vot cu apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge amendamentul 15. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. voted. A votat toată lumea. Se închide votul și se respinge amendamentul 17. Amendamentul 13 de ștergere. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum supunem la vot trei paragrafe separate. În primul rând, paragraful 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 55. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum moțiunea de rezoluție prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat această moțiune de rezoluție. Felicitări raportorului nostru. Trecem acum la raportul Arivatanen în legătură cu rolul NATO în arhitectura de securitate a Uniunii Europene. Dau cuvântul acum raportorului domnului Vatanen, care dorește să facă o scurtă declarație. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, îmi cer scuze că vă ocup timpul cu această intervenție, dar am făcut acest lucru doar o dată în 10 ani, deci poate că nu vă deranjează. Sunt membru sunt ca și un membru al Parlamentului finlandez care a luat cuvântul doar o singură dată în uh, mandatul său și ceea ce a spus a fost să roage să se închidă o fereastră. Uh, aceste rapoarte fac parte dintr-un pachet al domnului Van Vogau și domnului, al domnului Sarius Volski. Acum căutăm soluții și fonduri pentru rezolvarea crizei spunem acum că această criză nu trebuie să se mai repete, dar ce se întâmplă cu datoria Uniunii Europene ca pentru a împiedica o criză umană? Nici acest lucru nu trebuie să se repete și să nu se prușească asupra noastră ca și plafonul din Parlamentul de la Strasburg. Acest, lu- acest lucru poate să fie uh, îndeplinit doar cu, prin colaborare pacea aparține tuturor. Constituirea și asigurarea păcii este uh, uh, datoria noastră și ca și iubirea este o, o uh, cerință necondiționată. Trebuie să fim idealiști. Atunci când fugi printr-o pădure, nu te uiți la picioare, te uiți în, înainte pentru a ști unde ajungi și automat știi unde să calci. Asta trebuie să facem noi acum. Trebuie să fim cinstiți și să ne amintim de ce a fost înființată Uniunea Europeană, ci, și anume pentru a asigura pacea. Tot eu acum vreau doar să spun că dacă respectați moștenirea domnului Monet, atunci aparținem doar unui singur partid și acest partid se numește Da se poate. Această uh, fereastră este deschisă. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Vatanen. Toate ferestrele se pare că sunt deschise. Supun la vot amendamentul 25 prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 25. Acum amendamentul 26, din nou prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și s-a adoptat amendamentul 26. Trecem acum la amendamentul 11, vot cu apel nominal. S-a deschis votul pe amendamentul 11. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 27, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 12, vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Adoptat. Alineatul 19, avem vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Vot pe părți. În două părți. Și vot prin apel nominal pentru a doua parte. Se deschide votul pentru prima parte. A votat toată lumea. Se închide votul. Adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnul Vatanen dorește să introducă un amendament oral pentru punctul 29. Da, nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Este vorba de eliminarea propoziției uh, privind centrul operațional al Uniunii Europene. Se subliniază că acest centru oferă soluție la probleme. Această propoziție se dorește a fi eliminată. Aveți obiecții? Se pare că nu. Deci votăm amendamentul, uh, aliniatul amendat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22. Un amendament de ștergere. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 este caduc. Trecem la amendamentul 24. Vot prin apel nominal. Se deschide votul pentru, amend pentru amendamentul 24. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 16, amendamentele 16 și 23 sunt identice și se votează prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Respins. Domnul Landsbergis dorește să introducă un amendament oral. Doamna președinte, stimați colegi, am două amendamente orale privitor la acest alineat. Primul se referă la înlocuirea uh, punctelor de îngrijorare, uh, drepturile omului și statul de drept să, să fie uh, la încep, trecute la început și nu la sfârșit. Și vă rog să sprijiniți această schimbare după aceea voi prezenta și al doilea amendament oral. Domnule Landsberg, spune doamna președinte, se referă la același alineat, din câte am înțeles, astfel încât aș dori să ni le prezentați pe amândouă în același timp. Vă rog. Da. Apoi, amendamentul oral se referă la a doua parte a alineatului privind Rusia ca o democrație uh, ce are un viitor nedefinit. Dat fiind că uh, există concepte suverane privind democrația, ar fi mai bine să spunem mai mult aici, astfel încât amendamentul meu oral dorește să introducă după cuvântul democra democrație următoarele și refuză amenințarea militară ca presiune politică asupra vecinilor săi. Uh, vă rog să sprijiniți acest amendament, pentru că nu se pot sprijini asemenea politici. Mulțumesc. În ceea ce privește primul amendament oral, aveți obiecții, stimați colegi? În ceea ce privește al doilea amendament, aveți obiecții? Nu aveți obiecții nici în legătură cu cel de-al doilea amendament oral, astfel încât Votăm amendamentul 17 pe părți, în forma sa modificată. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte o să verificăm electronic, deci se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul și este adoptat. Punctul 5 acum a votat toată lumea. Se, se închide votul. Se închide votul, deci, și se adoptă.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 Amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N, uh, vot, uh, pe vot separat, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 18, vot prin apel nominal. Se deschide votul pentru amendamentul 18. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Amendamentul 29 este supus la vot. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 19, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Acum votăm moțiune de rezoluție prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări domnul Vart domnului Vartenen. Următorul punct pe ordinea de zi, raportul Napolitano privind uh, da, procesul Barcelona, amendament, uh, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, ab, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum propunerea de rezoluție astfel amendată, vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea, Votul este închis. Este adoptată. Felicitări raportorului. Acum raportul Șimanski privind revizuirea politicii instrumentelor de politică de vecinătate a Uniunii Europene. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Pun la vot uh, rezoluția astfel amendată, vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis este adoptată. Felicitări raportorului. Următorul punct, raportul Berman privind finanțarea acțiunilor uh, altele decât uh, asistență de dezvoltare oficială. Dau cuvântul raportorului, domnul Berman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să trimit raportul înapoi la comisie conform regulii 165 atât acest Parlament ales democratic cât și Comisia văd necesitatea de a uh, se ocupa de anumite forme modeste de cooperare între Uniunea Europeană și țări, dar nu e vorba de uh, programe de uh, atenuare a sărăciei, de schimburi universitare. Bugetul de dezvoltare nu este menit pentru astfel de cooperare, dar unii membri folos, uh, încearcă să o folosească ca o bază legală pentru a finanța astfel de acțiuni din buget. Tocmai asta încercăm noi să evităm prin acest raport. N-am reușit să ajungem la un acord. Dacă amendamentul 1 este adoptat, acest raport va deveni incoerent și contrar intereselor celor mai săraci oameni din lume. Așadar, spun că e mai bine să trimitem înapoi raportul la Comisia DV pentru a fi de acord asupra bazei uh, legale și avea o clară majoritate și o susținere clară. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule președinte Mai dorește cineva să vorbească pentru sau împotriva acestei propuneri? Domnul Galer dorește să vorbească împotrivă, cred. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Opiniile sunt uh, aici diferite. Opinia Comisiei DV este împotriva opiniei Comisiei Juridice și AFET și de asemenea e diferită de opinia Serviciului Juridic al Parlamentului nostru este opusă opiniilor și deciziilor Curții Europene de Justiție și ale Consiliului, așadar uh, avem o majoritate în ce privește baza legală pe care ar stabili acest amendament numărul 1. Deci vă rog să respingem moțiunea de retrimitere a raportului la Comisia DEVE. Nu sunt diferențe de substanță în raport, toți suntem de acord cu substanța, dar avem opinii diferite în ce privește uh, interpretarea juridică. Dorește cineva să ia cuvântul în favoarea poziției raportorului? Întreabă președintele. Da, doamnă președinte, aș vrea să susțin raportorul urmând dezbaterea pe care am avut-o ieri cu contribuții și având în vedere contribuția Comisiei, sunt de acord în totalitate că, într-adevăr, avem nevoie să discutăm mai mult și trebuie să găsim baza legală potrivită pentru aceste acțiuni care nu sunt uh, acțiuni oficiale, 100% de ajutor, asistență de dezvoltare, dar totuși reprezintă acțiuni de cooperare pentru dezvoltare cu țări aflate în curs de dezvoltare și deci nu pot intra în cadrul altor instrumente care includ cooperarea cu alte uh, țări industrializate. Este foarte important, de fapt, să uh, izolăm, să definim foarte clar fondurile destinate acestui tip de acțiuni, așadar îl susțin pe domnul Berman în cererea sa de a da mai mult timp pe a, spre a considera această situație. Vă mulțumesc foarte mult, așadar votăm dacă să amânăm sau nu votul. Deci cine este în favoarea propunerii raportorului, cine este împotrivă, abțineri, mi se pare că a fost acceptată propunerea raportorului. Atunci, următorul raport, uh, raportul doamnei Doyle privind organizarea publicațiilor, uh, oficiului Biroului Publicațiilor Uniunii Europene, votăm amendamentul 2. Uh, Cine este pentru împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 1 acum. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Și acum supun votului propunerea de rezoluție astfel amendată prin vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis și raportul este adoptat. Felicitări raportorului. Trecem acum direct la explicațiile de vot. Mai întâi uh, pe subiectul Gaza. Domnul Samberg, vă rog. Doamnă președinte, iau cuvântul pentru a explica faptul că eu am fost